Hello everyone. Bună ziua tuturor. Începe ședința noastră după masă. Un mesaj din partea interpreților este a 36 de zi de proteste împotriva impunerii unilaterale de către administrația Parlamentului a unor condiții de lucru neechilibrate și injuste asupra interpreților. Vă informăm că, din păcate, azi nu vom acorda depășiri. Vă mulțumim pentru atenție. Continuăm interpretarea. Eu urez bun venit doamne Beate Hartinger Klein la ședința noastră. Felicit Austria pentru faptul că a demarat cea a treia președinție a Consiliului după două alte președinții de mare succes. Motul președinției austriace este Europa care protejează și ne inspiră pe toți. În această lumină aș dori să le urez colegilor noștri în Austria mult succes în următoarele șase luni. Președinția care deține cârma Europei în ultimele șase luni înainte de o alegere pentru Parlamentul European are o responsabilitate foarte mare pentru uh, a închide ultimele dosare legislative și noi vom coopera cu dumneavoastră cât de mult posibil ca să ajungem la un succes împreună. Domnule ministru, veți vorbi nu doar despre dosarele care țin de sănătate, ci și cele de mediu și climat. Doamna ministru Köstinger nu este alături de noi azi, din păcate. La începutul președinției, ca de obicei, Ministrul prezintă principalele priorități ale președinției și apoi urmează o discuție cu membrii comisiei noastre pe multe chestiuni elementare, esențiale, îmi cer scuze. Înainte de a vă da cuvântul, doamnă ministru, aș vrea să ridic o chestiune în discuție, un lucru foarte important pentru noi în cadrul comisiei noastre, programul pentru sănătate. După cum știți, comisia a propus includerea în cadrul ESF Plus a programului pentru sănătate. Noi considerăm în comisie că aceasta este o greșeală, întrucât obiectivele fondurilor și programelor diferă foarte mult de cele din domeniul social, diferă foarte mult de ceea ce se întâmplă în domeniul sănătății, care a produs o plus valoare reală prin programele din acest domeniu pentru cetățenii europeni. În felul acesta, programele din domeniul sănătății se vor pierde complet ca vizibilitate și accent într-un program de 20 de ori mai mare. Deci ar fi bine să se scoată programul pentru sănătate din ESF Plus și să se mențină ca un program separat. Sperăm să fie o problemă importantă și pentru președinția austriacă. Fără să mai întârzi așadar, vă dau cuvântul bun venit și poftiți! Stimată doamnă președinte, stimați membri ai acestei comisii, stimați coordonatori, stimați membri ai Parlamentului European, doamnelor și domnilor, doamnelor și domnilor interpreți și din spatele meu, vă mulțumesc tuturor și pentru acest serviciu de interpretare. Vă mulțumesc pentru faptul că mi-ați acordat astăzi această onoare de a vă prezenta prioritățile președinției austriece în ceea ce privește privește sănătatea, medicamentele, produsele medicale, siguranța alimentară, chestiunile de climă și mediu, pe care le voi prezenta astăzi. Există o întreagă paletă de subiecte, atât de multe, pentru că în același timp mă ocup de mai multe dosare și de cele din domeniul meu, dar și de portofoliile a doi colegi, Doamna ministru Elizabeth Köstinger, cum ne spuneați deja dumneavoastră, doamnă președinte, cea care este responsabilă pentru chestiunile de climă, așteaptă un copil și a născut un copil la mijlocul lunii iulie și se simt bine și mama și copilul, dar bineînțeles aceasta este în concediu de maternitate, așa că o înlocuiesc astăzi aici și mă bucur că o fac. Îl înlocuiesc și pe ministrul Iosef Moser, care este responsabil pentru directiva în ceea ce privește un uh, trafic mai ecologic rutier. Pentru noi, la președinție, este foarte important să avem un dialog deschis cu dumneavoastră, cu Parlamentul European, în funcția dumneavoastră de colegislator și de aceea vă voi sta la dispoziție și pentru întrebări după prezentarea mea. Pentru că există atât de multe subiecte, vă spun de pe acum că îmi cer scuze dacă nu voi putea să răspund la toate întrebările dumneavoastră, cu siguranță vă vom trimite după aceea răspunsurile. Înainte să vă prezint punctele principale ale programului nostru, aș dori să mulțumesc uh, președinției bulgare pentru munca făcută și sprijinul de care au dat dovadă pe timpul președinției lor. Austria, la începutul lunii iulie, cum ne spunea deja doamna președinte, are pentru a treia oară președinția Consiliului European, într-un moment foarte important pentru Uniunea Europeană. Înaintea alegerilor pentru Parlamentul European din, din mai 2019 există uh, această uh, acest plan al nostru să avansăm cât putem cu dosarele legislative și să închidem cât mai multe dintre ele. Ca și colegislator, e foarte important pentru noi sprijinul Parlamentului European în ceea ce privește politicile de sănătate, de climă și medicamente. Au o mare însemnătate. Consiliul și Parlamentul trebuie să dea dovadă de mai mult angajament ca niciodată, astfel încât să ne putem axa constructiv pe aspectele dosarelor legislative pentru a găsi găsi soluții comune. Este foarte clar că o președinție a Consiliului poate să progreseze doar dacă există o Europa unită și statele membre fac eforturi comune. De aceea, Austria, un stat care se află în centrul Europei și care un, are un rol tradițional de um, legătură, își dorește să-și aducă contribuția la toate acestea. Austria își începe președinția sub motoul pe care îl spunea deja Jean-Claude Juncker în 2016 și anume o Europa care protejează. Scopul este ca Uniunea Europeană să fie consolidată, să ne apropie mai mult de cetățeni și să fie recâștigată încrederea cetățenilor în Uniunea Europeană. Permiteți-mi acum să trec la punctele principale ale președinției noastre. O temă importantă pentru președinția noastră are de a face cu concurența, menținerea ei și, de asemenea, progresul în digitalizare. Aceste aspecte vor fi discutate la o reuniune neformală la ministrilor de sănătate la data de 10 și 11 septembrie în acest an în Viena. Există elemente principale aici care fac parte din ambițiile comune ale triului de parteneri la Consiliu și anume cum să arate sănătatea în Europa digitală. Există și comunicări recente ale Comisiei Europene pe acest subiect în ceea ce privește o consolidare a digitalizării în domeniul sănătății. Un prim punct este subiectul legat de investiții în infrastructura de sănătate digitală și de asemenea și utilizarea utilizarea mijloacelor financiare publice în domeniul sănătății la nivelul Uniunii Europene. Mai avem și un consiliu informal în care vom discuta despre provocările de reglementare și politice în domeniul medicamentelor în Uniunea Europeană. În acest context va exista o discuție între ministrii de sănătate și directorul Agenției Europene pentru Medicamente, EMA, domnul Guido Rasi. În domeniul legislativ ne vom axa pe următoarele dosare. Vom avea o discuție în legătură cu propunerea de regulament cu privire la cu privire la evaluarea tehnologiilor medicale și ne dorim să organizăm toate acestea. Scopul nostru e să reușim să ajungem la o abordare generală parțială. Până acum am plănuit opt reuniuni ale grupului, a grupurilor de lucru în Consiliu. Ne vom ocupa cu identificarea problemelor în statele membre și vom încerca să ne axăm pe elementele principale ale acestei propuneri. Împreună cu statele membre vom încerca să prelucrăm un nou text cu care, asupra căruia să convenim. Până acum, statele membre uh, au fost de acord, au fost de acord săptămâna viitoare să ne trimită proiecte de text și importantă e și, ambițio, și, și ambiția Parlamentului în acest domeniu. Apoi ne vom uh, concentra asupra subiectului vaccinării. Comisia a transmis deja recomandări cu privire la o muncă consolidată în lupta împotriva bolilor care pot fi prevenite prin intermediul vaccinurilor, așa că vom avea un consiliu oficial în decembrie pentru a discuta tema. Mai avem obiective ambițioase în președinția noastră și în ceea ce privește o rănoire a regulamentului cu privire la principiile uh, legate de legislația alimentară. Aici ne dorim să continuăm negocierile și probabil în noiembrie să obținem un mandat pentru negocieri cu Parlamentul European. Ceea ce a început în trialog, în negocieri sub președinția bulgară cu privire la regulamentul privind uh, substanțele uh, privind substanțele spiritoase, aici ne dorim să mergem mai înainte cu cele propuse. Mai există și directiva privind apa potabilă, care se discută acum. O înaltă calitate a apei de băut și încrederea cetățenilor sunt aici foarte importante. Există diferite structuri în ceea ce privește apa potabilă în Europa, fie că vorbim de apă de suprafață sau apă freatică, de toate acestea trebuie să se țină cont. Președinția austriacă își dorește să continue și în acest sens negocierile. Sub președinția austriacă va avea loc și a opta conferință a părților contractante cu privire la acordul cadru privind produsele din tutun, unde împreună cu Comisia Europeană și cu statele membre ne vom întâlni la Geneva, unde sperăm să avem o poziție comună și una solidă prin care să putem să reprezentăm Uniunea Europeană acolo. La 22 și la 23 noiembrie vom avea o conferință specializată cu subiectul lanțului alimentar. Permiteți-mi să mulțumesc președinției bulgare pentru concluziile prezentate și să mulțumesc și Parlamentului European pentru rezoluția pe care o are în legătură cu uh, acizii grași trans. Uh, Acestea sunt două documente foarte importante pentru planificarea noastră în continuare. Un alt subiect care ne va preocupa are de-a face cu cadrul financiar multianual. În următoarele luni vom avea discuții pe baza unui număr mare de documente sectoriale în cadrul Consiliului European ca ministru pentru afaceri sociale și sănătate, mie mi se pare foarte, mi se pare foarte importantă următoarele programe de acțiune în ceea ce privește sănătatea și includerea lor în Plus, un lucru pozitiv și aici ne dorim o consolidare a pilonului social european. În același timp, trebuie să integrăm politica de sănătate sub motoul Health in All Policies la nivel european aspectele importante legate de sănătate se regăsesc în afară de în FSE Plus și în multe alte documente sectoriale pe cadrul financiar multianual în domeniul sănătății e nevoie de o combinare bună a politicilor tradiționale de sănătate și a durabilității bugetelor publice și intervin aici și politica economică în ceea ce privește ocuparea, inovația și concurența. Sunt convinsă că prin intermediul unei Europe unite putem să ne asigurăm că va exista și o politică bună de sănătate la nivel european și sper că aici ne vom bucura de sprijinul dumneavoastră. Voi trece acum la a doua parte, la programele de mediu înconjurător. Mă bucur foarte mult că pot să Vă prezint aceste priorități în acest cadru. Standardele de mediu din Uniunea Europeană sunt deja de astăzi printre cele mai înalte în întreaga lume. Și e foarte bine că e așa. Există și două motive. În primul rând, aceste standarde înalte ajută la sănătate și ajută la o bună calitate a vieții pentru cetățenii noștri și la protecția mediului natural. Apoi, aceste standarde înalte sunt importante pentru că oferă un impuls pentru inovare, locuri de muncă ecologice și creștere durabilă. În timpul programului trioului ne dorim să continuăm munca bună făcută deja de Bulgaria și în același timp să deschidem și noi dosare în acest domeniu. Protecția climei și economia circulară pe timpul președinției austriece, așa cum se întâmpla și în trecut, vor continua să reprezinte un punct foarte important. Avem și obiectivul de a pune în aplicare o politică durabilă și să punem în aplicare Agenda 2030. În domeniul protecției climei, Acordul de la Paris din 2015 a fost cu siguranță un pas important în politica de mediu. În domeniul punerii în aplicării, toate puneri în aplicare, toate părțile trebuie acum să își crească eforturile în următoarele luni. Președinția austriacă își dorește să își aducă o contribuție eficientă în Uniunea Europeană și în statele membre la negocierile legate de internaționale legate de protecția mediului. Președinția austriacă va, ab, va adopta concluzii ale Consiliului în luna octombrie, astfel încât să fim pregătiți pentru COP24 din decembrie de la 14. Mitrovice. Ne dorim să avem o legislație solidă pentru un uh, viitor, un, pentru un legislația viitoare. La Katowice trebuie să obținem, la Katowice trebuie să obținem un bun rezultat care să oglindească acest nivel crescut de ambiție, în al doilea rând să fie un document care se poate fi folosit de toate părțile și apoi ne dorim să existe un cadru național de care să se țină cont suficient. Parlamentul European are un rol foarte important în ceea ce privește punerea în aplicare a obiectivelor climatice la nivel internațional. Președinția austriacă austriacă în pregătirea pentru Katowice va, se va afla într-un dialog strâns cu Parlamentul European. Pentru președinția noastră e foarte important să promovăm mobilitatea și sistemele de transport cu emisii scăzute de dioxid de carbon. Obiectivul nostru comun trebuie să fie același, acela de a stimula investiții și inovații în tehnologiile din Europa cu emisii scăzute. Am, vom organiza și, un, și o reuniune ministerială pentru mediu și transport în 29-30 octombrie în Austria, la Graz, de unde vin eu, unde vom discuta aceste teme atât de importante. Propunerea Comisiei în ceea ce privește standardele de emisii de dioxid de carbon pentru uh, vehicule și vehicule utilitare e o prioritate pentru noi. Există aici diferite niveluri de ambiție în cadrul Consiliului. Ce ne dorim noi? Ne dorim ca pe acest dosar să reușim, să reușim cât de repede să ajungem la un consens. Suntem optimiști că la reuniunea ministerială din 9 octombrie vom reuși să ajungem la o abordare generală. După aceea vom intra repede în trialog cu Parlamentul European. Scopul nostru ar fi ca până la sfârșitul anului să ajungem la un acord. Ne bucură faptul că acest dosar este unul care reprezintă o prioritate și pentru Parlamentul European și aș dori să îi mulțumesc Parlamentului European și membrilor Comisiei pentru Mediu de aici, în special doamnei raportor Miriam Dali, pentru cele făcute deja în acest domeniu. Emisiile pentru vehiculele utilitare grele în Uniunea Europeană nu sunt reglementate. Acestea reprezintă cu toate acestea o pătrime din toate emisiile din traficul rutier și până în 2030 va avea loc o creștere foarte mare dacă nu reușim să acționăm împotrivă. Măsurile din acest domeniu sunt foarte importante astfel încât să putem să ajungem și la obiectivele uh, de mediu și la punerea în aplicare a acordului de la Paris. Ne dorim să progresăm cât de repede pe aceste dosare. Președinția austriacă urmărește munca desfășurată în Parlamentul European în acest domeniu cu mare interes. În programul acesta al trioului, președinția austriacă se va ocupa și de economia circulară și mai ales de materialele plastice. Toate acestea vor fi continuate. Austria este foarte implicată în domeniul plasticului, microplasticului și are un nivel mare de ambiție în ceea ce privește strategia UE pentru plastic. Există un angajament puternic împotriva poluării cu plastic în uh, ape. Propunerea de directivă pentru a putea îngrădi utilizarea produselor din plastic și consecințele lor asupra mediului înconjurător e o prioritate pentru președinția noastră. Ne punem următoarele întrebări. Cum putem să ne asigurăm că producția și utilizarea plasticului care este aruncat după o scurtă utilizare, cum pot să fie acestea scăzute? Cum reușim să curățăm mediul înconjurător și mările noastre de aceste consecințe nefaste ale poluării cu plastic, cum putem să ne folosim mai bine resursele astfel încât să stimulăm inovațiile ecologice. Discuțiile legate de materialele de plastic de unică folosință au început deja. În Parlamentul European o avem ca raportoare pe doamna Frederic Ries, care a făcut deja o muncă importantă. Noi suntem pregătiți să începem dialogul cu Parlamentul European. Ambiția noastră este ca până la sfârșitul anului să înregistrăm progrese importante pe aceste dosare importante. Voi trece acum la o altă temă importantă de asemenea pentru mediu și anume POPS aceste substanțe chimice, poluanți organici persistenți, rămân foarte mult în mediu și au o toxicitate mare și sunt uh, periculoase pentru sănătatea oamenilor. Președinția austriacă salută propunerea pe care o așteptăm de mult cu privire la regulamentul POPS. E important să fie prelucrat acest regulament și sunt importante dispozițiile de la Stockholm care trebuie să fie puse în aplicare. Președinția austriacă își dorește să înceapă negocierile cât mai repede cu Parlamentul European. Scopul nostru este pe acest dosar până la sfârșitul anului să ajungem la un acord în primă lectură. A doua jumătate a anului 2018 va fi și ea plină de activități cu privire la protejarea biodiversității și a naturii. Președinția austriacă va face tot ceea ce îi stă în putință, astfel încât Uniunea Europeană și statele sale membre să fie active la, cel, la multe reuniuni internaționale care au ca subiect biodiversitatea și protecția naturii. Președinția austriacă va adopta concluzii ale Consiliului cu privire la viitoarea politică de biodiversitate după 2020. Pentru acea, astfel vom avea un mandat important în ceea ce privește negocierile de la COP14 cu privire la acordul privind diversitatea biologică. Președinția austriacă salută și propunerea Comisiei cu privire la programul LIFE după 2020. LIFE este singurul program european care se concentrează doar pe mediul înconjurător și climă și protecția naturii și, prote- și există dispoziții financiare pentru acestea. În 2020 se termină perioada financiară pentru acestea. Noi ne vom ocupa de evaluarea la jumătatea mandatului acestui program. Vom încerca să ne asigurăm că viitoarele programe LIFE vor fi mai eficiente. Scopul nostru este ca în următoarele șase luni să reușim să obținem progrese. Bineînțeles, totul va depinde foarte mult de negocierile legate de noul cadru financiar multianual și de elementele financiare ale LIFE care se vor regăsi acolo. Președinția austriacă se va ocupa și de alte dosare cele care au fost acum de scurt timp adoptate de comisie și anume o propunere în ceea ce privește o, adoptă, o adaptare a obligațiilor de raportare. Această propunere își propune să diminueze poverile administrative. Ne dorim ca pe acest dosar în următoarele luni să înregistrăm progrese cât de repede posibil. Stimați membri ai Parlamentului European, avem un program de lucru foarte ambițios înaintea noastră. Cu toate acestea, eu sunt convinsă că vom reuși să ajungem la un dialog bun și o cooperare foarte bună care ne vor ajuta să obținem succese importante toate importante pentru protecția sănătății mediului înconjurător și aspecte importante pentru toți cetățenii europeni. Stimată doamnă președinte, stimați eurodeputați, vă mulțumesc pentru atenție și acum vă voi răspunde cu mare plăcere la întrebări cât de bine voi putea. Vă mulțumesc! Thank you very much, uh, Mulțumesc foarte mult, doamna ministru, pentru prezentarea dumneavoastră, care a acoperit foarte multe subiecte și a demonstrat o bună cunoaștere a sarcinilor care vă revin, a muncii dumneavoastră. Ca de obicei, vom lua întâi uh, o primă rundă de intervenții din partea coordonatorilor, a reprezentanților partidelor politice, câte două minute fiecare. Peter Lize. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Ehm, Aș dori să aleg un subiect din domeniul sănătății, unul din al mediului. În primul rând, cu privire la sănătate. Din păcate, noi trebuie să spunem că în fiecare săptămână în Europa pierdem vieți omenești pentru că există această rezistență la antibiotice. E o problemă care se agravează și e o problemă pe care trebuie să o abordăm. Avem regulamentul în ceea ce privește medicamentele, reformarea acestuia, însă pentru mine e foarte important să ne ocupăm și de utilizarea antibioticelor pentru oameni. Raportul doamnei Kadenbach a fost votat acum câteva săptămâni, așa că așteptăm o propunere legislativă în ceea ceea ce privește noile antibiotice. Orice facem altceva nu va fi suficient și în continuare vom plăti prin vieți omenești uh, în acest domeniu al antibioticelor. Nu lucrurile nu funcționează acum pentru că nu există stimulente în domeniu. Comisia ne tot spune facem asta, facem cealaltă, însă nu este suficient. Puteți dumneavoastră să ne spuneți ceva, să vă luați un angajament că vom primi o propunere legislativă în acest sens? Ne-ar uh, surprinde foarte mult. Partidul dumneavoastră este eurosceptic și dacă ați încurajat Comisia în acest sens, ne-am bucurat cu toți. Sau cum vă închipuiți că ar funcționa toate acestea fără un proiect legislativ? A doua întrebare legată de mediu. Ne-ați vorbit despre acordul de la Paris. Există discuții și în statele membre cu siguranță. Mai mulți au luat deja cuvântul cu privire la faptul că peste 40% ar trebui investite aici. Doamna Köstinger, suntem cu toții bucuroși acum că dumneai a născut, însă să există această propunere de a trece peste pragul de 40% pentru energii regenerabile. Din păcate, în alte părți de pe pământ nu există asemenea discuții. Cum se va asigura președinția austriacă că nu doar Europa face eforturi în acest sens, ci și celelalte state care au obligații sub acordul de la Paris? Mulțumesc! Thank you very much. Now, uh... Mulțumesc foarte mult și acum doamna Dali. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc uh, pentru prezență doamnei ministru. Președinția austriacă vine într-un moment fundamental. Pentru că este ultima președinție care are un mandat complet până la încheierea mandatului Parlamentului European. În acest sens, v-am uh, am fi interesați de dosarele pe care vă propuneți să le încheiați în timpul președinției dumneavoastră. Din punctul de vedere al mediului, nu o să fie deloc ușor, pentru că sunt o serie întreagă de dosare, pe urmă dumneavoastră vă refereați și la legislația în ceea ce privește emisiile de dioxid de carbon din, uh, de la vehicule și mulțumesc uh, președinției pentru angajamentul pe care l-a exprimat pentru a duce la bun sfârșit aceste dosare legislative. Dar aș vrea să mă refer și la sănătate. Înțeleg că vreți să faceți progrese în domenii care au fost deja abordate în președinția bulgară. Eu însă cred că ar trebui să fim mai ambițioși în aceste domenii și cred că președinția austriacă ar trebui să adopte în numele Consiliului poziții cât mai ferme, cât mai puternice, pentru a ne asigura că există cooperare la nivel european și în acest domeniu, astfel încât să putem evita acele boli care pot fi prevenite prin vaccin vaccinare. Dumneavoastră reprezentați un partid eurosceptic. Aș dori însă să aflu de la dumneavoastră dacă aveți într-adevăr un angajament real în acest sens, întrebarea mea fiind care este uh, gradul de angajament, de implicare pe care putem conta din partea dumneavoastră și în acest domeniu al produselor farmaceutice, al medicamentelor, așa încât să evităm lipsa de înțelegere în ceea ce privește legislația HTA și în contextul uh, normelor cadru ale OMC privitoare la acele uh, elemente care au un anumit conținut de tutun. În Austria din mai înțeleg că existase o interdicție completă a fumatului în spațiile publice, însă, iată, guvernul dumneavoastră, din câte înțeleg, a anulat această interdicție. V-aș ruga să vă asigurați că în timpul președinției austriece nu vor, fi apărut, nu vor apărea decizii în favoarea industriei tutunului sau alte industrii și împotriva interesului cetățenilor. Vă mulțumesc și mult succes în următoarele șase luni. Thank you very much, Madam Dali. Now, Mr. Pieca. Mulțumesc, doamnei Dali, și acum domnul Pieca. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă președinte, îmi cer iertare. Mulțumesc și doamnei ministru pentru prezentare în legătură cu prioritățile președinției austriece. numeroase aceste priorități. Nu știu cum o să reușiți să vă concentrați pe fiecare dintre ele. Eu cred că una dintre prioritățile cele mai importante ar trebui să fie cea a vaccinării. Și aș vrea să știu ce intenție aveți în acest sens. Există o serie întreagă de sisteme și de calendare care sunt uh, în derulare în domeniul acesta al vaccinării în diferitele state membre. Există și mișcări antivaccinare care sunt în creștere. Ce intenționați să faceți din acest punct de vedere? Apoi, încă un subiect important pentru noi, HTA. Ne dăm seama că există la nivelul Consiliului tensiuni între statele membre pe această temă, motiv pentru care Aș vrea, dacă puteți, să ne spuneți ce intenții aveți în acest sens. Veți include în acest dosar și dispozitivele medicale sau ele nu se vor regăsi în domeniul de aplicare? O a doua chestiune. Va, se vor aplica evaluări ale tehnologiilor din domeniul sănătății cu caracter obligatoriu în statele membre sau aceste evaluări se vor putea face într-un mod mai flexibil? E o chestiune controversată pentru că trebuie să ținem seama de așteptările pacienților existând riscul ca HTA să reprezinte o povară uriașă pentru bugetele statelor membre. Și încă un lucru, doamna ministru, în legătură cu subiectul produselor farmaceutice. Ați vorbit despre antibiotice și rezistența la antibiotice, dar eu cred că subiectul e mult mai vast. Cred că ar trebui să aveți în vedere măsuri privitoare la bolile orfane, ar trebui ca acestea să reprezinte un element central în preocupările dumneavoastră, ținând seama de așteptările pacienților. Mulțumesc, domnule Pieca. Nimeni din partea ALDE? Doamna Auken. Yeah, thank you, uh, Mr. President. Uh... Mulțumesc, doamnă președinte, doamnă ministru. Aș dori să ridic în discuție o temă de, ma de relevanță majoră din punctul de vedere al sănătății și mediului. Legislația privind îngreșămintele propusă spre revizuire acum 2 ani. Era vorba de limite noi pentru cadmiu. În ultimii 30 de ani am făcut progrese importante. Uniunea Europeană a interzis cadmiul aproape în toate aplicațiile din domeniu. Însă, cadmiul la îngrășăminte este încă nereglementat. Cadmiul este o substanță, este un element chimic extrem de toxic, e foarte băgubos pentru sănătate și contaminează uh, îngrășămintele. Uh, pentru populația din Uniunea Europeană, uh, expunerea la cadmiu provenind din uh, alimentele care au fost produse de agricultură este cea mai importantă sursă de uh, îmbolnăvire ca urmare a expunerii la cadmiu. Un număr semnificativ de europeni, inclusiv copii, au de suferit de pe urma expunerii la cadmiu. Se poate reduce uh, concentrația de cadmiu din îngrășăminte, există tehnologie în acest sens, iar producătorii de fosfat au resursele să plătească pentru asta. Însă nu există cerințe din punct de vedere normativ. Nimeni n-a făcut investițiile în acest sens, prin urmare. Propunerea vizează o reducere treptată până la 20 de miligrame pe kilogram E un lucru important pentru Parlamentul European, însă negocierile trenează la Consiliu, care nu acceptă până în prezent decât o limită de 60 de miligrame pe kilogram, ceea ce practic înseamnă să menținem statul quo-ul. Acest lucru ar însemna că, în medie, limitele de cadmiu din sol vor continua să crească și astfel ele vor crește și în dieta noastră, ceea ce este inacceptabil. Care e poziția dumneavoastră pe această temă? Putem să contăm, să contăm pe președinția austriacă pentru a adopta o poziție în Consiliu, astfel încât să protejăm în sfârșit, în mod eficient, sănătatea oamenilor împotriva cadmiumului din îngreșăminte? Mulțumesc, doamnă Arken. Domnul Eck. Frau Vorsitzende. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Doamnă ministru, în primul rând vă mulțumesc că ați venit să putem vorbi astăzi cu dumneavoastră despre prioritățile președinției austriece. Voi trece la un subiect pe care l-am tot discutat aici în această comisie parlamentară, subiect care a fost atins și de colegii mei, rezistența la antibiotice. Cel puțin uh, 25.000 de oameni în Uniunea Europeană deci, mor din acest caz. OMC-ul vorbește chiar de 10 milioane de decese pe an în întreaga lume, în câteva decenii. Vorbim despre niște cifre îngrijorătoare, mai, mult, mai multe victime decât în primul război mondial și asta în fiecare an. Parlamentul European a atras atenția asupra acestei rezistențe care va duce la atât de multe decese în viitor și și comisarul Andriu Kaitis a luat cuvântul în acest sens. Ce părere aveți dumneavoastră? Ce veți face în acest domeniu? Ce se întâmplă în SUA și în America? E clar că e nevoie de intervenție. Putem vorbi și de faptul că se acționează neglijent aici. Există o folosire a antibioticelor în domeniul creșterii animalelor și ne arată că ceva e foarte greșit în ceea ce se întâmplă în domeniul agriculturii și creșterii animalelor. Nu există destulă protecție pentru animale și acestea nu sunt crescute așa cum trebuie. Toate acestea nu pot să mai fie ignorate. De aceea mi-aș dori să ne spuneți dumneavoastră dacă președinția austriacă se gândește la reguli mai bune pentru creșterea animalelor o protecție mai bună a animalelor în munca dumneavoastră în Consiliu și la utilizarea antibioticelor, reducerea utilizării antibioticelor în creșterea animalelor. Important e să discutăm despre protecția consumatorilor, sigur, siguranța alimentară, sănătatea cetățenilor. Toate acestea ar avea de beneficiat dacă am fi mai atenți la situația legată de animale și toată lumea ar avea de câștigat. Vă mulțumesc anticipat pentru răspuns. Thank you very much. Mulțumesc mult. Urmează domnul Pedicini. Grazie, președinte. Mulțumesc, doamnă președinte, și mulțumesc, doamne ministru, pentru prezență. Aș dori și eu să-mi exprim solidaritatea cu dumneavoastră pentru că ați fost numită anti-Europa. Mi se întâmplă și nouă. În realitate, așa numiți eurosceptici sunt de multe ori mult mai pro-europeni decât alții. Vorbeați de o cooperare întărită în domeniul vaccinărilor. Noi împărtășim strategia dumneavoastră, obiectivul fiind să existe o acoperire mai mare a vaccinării. Dar există două căi politice de a atinge acest obiectiv obligativitatea și recomandarea activă. 15 din cele 28 de state membre nu prevăd obligativitatea vaccinării în momentul de față. Celelalte utilizează o abordare obligatorie numai pentru unele dintre aceste vaccinuri. În guvernul precedent în Italia, guvernul precedent în Italia a avut o abordare foarte coercitivă pentru majoritatea vaccinurilor însă și aceasta a fost o excepție în Uniunea Europeană. De aceea aș vrea să vă întreb care este intenția președinției austriace austriece. Vreți să mergeți pe calea recomandărilor active în domeniul vaccinării sau preferați o variantă legată de obligativitate? Pentru că dacă rămânem așa în cele două luni, nu mai putem să vorbim de cooperare uh, consolidată în acest sector. Mulțumesc. Urmează doamna Godin. Mulțumesc, doamnă președintă. Mulțumesc, doamnă ministru. Vă urez bun venit. Înainte să vă spun care sunt întrebările mele, vreau să vă felicit și ne bucurăm foarte mult pentru faptul că ați venit la noi la Comisia ENVI astăzi în cadrul președinției austriece. Am două întrebări pentru dumneavoastră. Din 2015 până în prezent, dialogul interinstituțional cu privire la clonarea animalelor în scopuri agricole este blocat, mai ales din cauza problemelor de trasabilitate. E vorba de un subiect cu implicații etice foarte mari. Ordinea naturală este întoarsă cu capul în jos. Dar este și un subiect foarte important pentru Europa, deoarece trebuie să controlăm uh, ce se întâmplă cu carnea de la aceste posibile animale și uh, importul de astfel de carne din state terțe. Uniunea Europeană trebuie în cele din urmă să aibă o poziție clară pe acest domeniu. Va fi oare aceasta o prioritate pentru Consiliu? A doua întrebare se referă la propunerea Comisiei în ceea ce privește evaluarea tehnologiilor pentru sănătate, mai ales articolele 8 și 22 unde sunt mari probleme de subsidiaritate. Se reduce în mod neînștitor câmpul de acțiune, de acțiune al statelor membre în acest domeniu al uh, evaluării tehnologiilor de sănătate. Care va fi poziția Consiliului pe aceste două subiecte? Mulțumesc mult în avans pentru răspunsuri și vă urez mult succes în președinția austriacă. Okay, thank you very much. Mulțumesc foarte mult, stimați colegi. Aici am încheiat prima rundă de întrebări. Îi dau cuvântul doamnei ministru ca să răspundă la întrebările dumneavoastră. Sehr geehrte Frau Vorsitzende, recht. Stimată doamnă președinte, stimați eurodeputați, vă mulțumesc, vă mulțumesc pentru întrebări, sper că nu voi uita niciuna dintre ele, voi face tot ce mi stă în putință să vă răspund. Doamnă președinte, mi-ați pus și dumneavoastră o întrebare în introducerea dumneavoastră, voi încerca să răspund și la aceasta și anume la programul de sănătate SF Plus și SF+. Plus. Negocierile legate de SF Plus vor fi unele complexe pentru că acest program conține el însuși mai multe programe, printre care și cel de sănătate, așa că pot să, în ceea ce privește o diferențiere a programului de sănătate, nu pot să vă spun nimic înainte să avem discuții în cadrul Consiliului. Părerea mea personală e că sinergiile și punctele de legătură între programele de sănătate și alte sănătate trebuie să existe și să fie tratate într-un context împreună. Un program de sănătate foarte separat nu cred că ne-ar ajuta să ajungem la obiectivele propuse. Va trebui să implicăm pe experții din domeniul de sănătate și vom ține cont de părerile acestora, bineînțeles. La întrebarea domnilor Lize și Ect, uh, cu privire la rezistența antimicrobiană. Această rezistență e o amenințare globală, așa că și Comisia Europeană și Parlamentul European și, bineînțeles, și Consiliul recunosc acest fapt astfel. Ne bucură faptul că există acum lucruri speciale în regulamentul privind medicamentele și produsele farmaceutice, să existe acțiuni în ceea ce privește produsele care conțin uh, astfel de substanțe și conștientizăm pericolul pe care îl reprezintă la sănătatea oamenilor. În 2017, Comisia a adoptat un plan de acțiune pentru a combate rezistența la antibiotice și ne bucurăm să vă spunem că la 16 noiembrie vom organiza un simpozion cu în ceea ce privește acest subiect în Uniunea Europeană. Cealaltă întrebare a domnului Lize, la care voi răspunde totuși, legată de planul de acțiune al Comisiei sau dacă va exista o legislație, un regulament, ar fi important. Până încă mai facem uh, verificări în acest sens. Și mulțumim doamnei Cadenbach și și Parlamentul European pentru raport. Apoi am mai primit o întrebare din partea doamnei Dali și domnului Pedicini, sper că pronunț corect numele de fiecare dată. Întrebare legată de recomandările făcute de Parlament, cum vom ține cont în Consiliu de ele. Noi știm că foarte mulți din Parlamentul European uh, încearcă să ni se adreseze astfel pentru recomandările noastre. Noi vom ține în cont de toate cele spuse de Parlament și și în acest raport cu mare interes. O a doua întrebare a doamnei Dali. Perspectivele Consiliului cu în cadrul grupurilor de lucru din Consiliu avem discuții importante în ceea ce privește produsele din tutun și ce recomandări să facem și ne dorim să existe și un schimb de bune practici în domeniu și ne dorim să ajungem la obiectivele comune. Același lucru valabil pentru vaccinuri. Vaccinurile sunt foarte importante, sunt măsurile de prevenire foarte importante pe care le avem în medicină. O a treia întrebare a doamnei Dali avea de a face cu problematica legată de Uh, spațiile în care să nu se fumeze. Da, există măsuri internaționale și pe această temă Austria respectă toate obligațiile existente la nivel european și nu considerăm că există consecințe negative care să existe, dar noi acum. și astfel vom, vom reprezenta Uniunea Europeană în cadrul COP cu o voce puternică comună. Domnul Peca m-a întrebat-o despre vaccinuri. Cred că e important să vă spun faptul că ținem cont de, de rezoluția Parlamentului European pe acest subiect. Una din prioritățile noastre e să avem uh, aceste recomandări ale Consiliului adoptate pe timpul președinției noastre. Tot domnul Pieca mi-a mai pus o altă întrebare cu privire la propunerea de regulament la articolul 8 și discuția de la nivel tehnic. Uh, ne dorim ca aceste discuții să fie cât mai eficiente în grupurile de lucru ale Consiliului și să ținem cont de problemele exprimate de statele membre, să le putem trata pe acestea, astfel încât vom, uh, vom revizui acest regulament articol cu articol în primul rând. Acum nu prea are rost să intrăm în detalii pe această propunere de regulament, înainte ca grupul de lucru al Consiliului să nu se ocupe pe nivel de conținut de această problemă. Iar aceste negocieri vor începe chiar de mâine. Doamna Aucăn, În ceea ce privește îngrășămintele, președinția bulgară la trialog a reușit să obțină progrese importante. Președinția austriacă este pregătită să continue munca făcută, să continue progresele făcute până acum. Limitele pentru cadmiu, contaminarea cu cadmiu, sunt în continuare un mare obstacol pentru a ajunge la un consens între Parlament și Consiliu. Așa că noi, președinția, vom da dovadă de flexibilitate, vom încerca să obținem flexibilitate de pe ambele părți, astfel încât acest dosar să poată fi um, votat în primă lectură. Clonarea. Întrebarea doamnei Goden. Poziția Parlamentului European la propunerea Comisiei cu privire la clonarea animalelor ne este cunoscută. Uh, da, nu s-au făcut progrese substanțiale pe negocierile pe acest dosar până acum și motivul pentru care s-a întâmplat așa, pentru că temeiul juridic ales de Comisia Europeană și avizul serviciilor juridice au considerat că acest temei juridic nu este cel corect. De aceea noi nu ne vom ocupa de această legislație pe parcursul președinției noastre. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Okay, thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Trecem la cea a doua rundă de întrebări. Ne vom concentra doar pe sănătate și siguranța alimentară în această a doua rundă. S-au înregistrat mai mulți colegi să iau cuvântul. Primul dintre ei este doamna Zomar. Aveți un minut la dispoziție. Ähm, vă mulțumesc, doamnă ministru, și eu vă urez bun venit aici. Am o întrebare legată de alimente. Comisia Europeană în aprilie ne-a făcut o propunere cu privire la o, la o revizuire a regulamentului de bază, pe o revizuire pe care o așteptăm de șase ani și asta la sfârșitul legislaturii. Parlamentul ca și Consiliul se află sub mari presiuni ale timpului acum și acum acest um, dosar a fost lăsat așa, așa că întrebarea mea e următoarea. Austria, ca stat membru, are deja o poziție cu privire la revizuirea regulamentului de bază privind alimentele? Credeți că sub președinția austriacă veți reuși să ajungeți la o abordare generală în Consiliu pe acest subiect, cel puțin până la sfârșitul lui noiembrie, astfel încât să mai putem ajunge la un acord în primă lectură? pentru că dacă nu, acest dosar va fi lăsat de, de izbeliște înainte de alegerile europene. Vă mulțumesc! Okay, thank you. Mulțumesc. Urmează doamna Cabezon. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc și doamnei ministru pentru prezentarea pe care ați ținut. Aș dori să mă bucur de faptul că va, se va ajunge la un compromis în ce privește tehnologia medicală. Aș dori să spun că noi suntem conștienți aici la Parlamentul European de cât de multă nesiguranță apare din partea Consiliului, dar în același timp e nevoie de mai multă siguranță ca să asigurăm un acces mai bun al cetățenilor la tehnologie medicală, ca să crească calitatea cercetării și să avem mai multă inovare în domeniu. De aceea este important să ajungem la un punct comun cu Consiliul. Statele membre aici trebuie să joace un rol foarte important alături de noi Parlamentul. În ceea ce privește metodologia, trebuie să se poată adapta uh, evaluările la contextul național. De aceea noi considerăm că putem ajunge la o apropiere de poziția Consiliului. Este important să ne asigurăm că legislația în acest domeniu va putea fi pusă în aplicare. Legislația, caracterul voluntar, până în prezent nu a avut mare rezultate, deci trebuie să vedem ce putem face. Mult succes în cele șase luni care vă așteaptă. Mulțumesc mult! Din nou, doamna Zomăr. Madame Zomer? Doamna Zomer? Nu? Nu doriți să puneți o întrebare? Sunteți din nou pe lista mea aici. Erați înscrisă pentru nouă întrebare. Până vă dați seama ce doriți să faceți, pot să-i dau cuvântul altcuiva. Îmi cer scuze, înțelesesem altfel. Da, aș mai avea încă o întrebare tot pentru acest regulament de bază privind alimentele. Doamnă ministru, ce părere aveți de faptul că Comisia Europeană nu a făcut ceea ce trebuia să facă sub o legislație mai bună cu ceea ce privește o revizuire a legislației? pentru că sunt obligați să prelucreze acest regulament, nu și-au dus la îndeplinire această obligație. O altă întrebare are de a face cu regulamentul cu privire la informațiile pentru consumatori legate de alimente pentru 2011, dar care nu s-a pus încă în aplicare. Între timp, statele membre interpretează astfel încât au propriile sisteme de etichetare a alimentelor. Uh, Comisia închide ochii la acest fapt, însă e un lucru care contravine pieței unice și aș mai avea o întrebare legată de faptul că, și aș mai vrea să știu dacă veți fi atenți dumneavoastră la președinție și asupra acestui fapt legat de etichetare. Mulțumesc! Mulțumesc! Urmează doamna Kadenbach. Bine ați venit, doamnă ministru, în cadrul nostru. Introducerea dumneavoastră ne arăta că doriți o unitate a Uniunii Europene, consolidarea Uniunii Europene, creșterea încrederii în Uniunea Europeană. Și tot ceea ce pot să văd din cum ați acționat în ultimele săptămâni și luni contravine acestor lucruri spuse. Colega mea vorbea deja despre legislația privind fumatul în Austria, care vedem la ce a adus și care sunt așteptările europene, noi considerăm că nu veți fi o reprezentant foarte bună la conferința cu privire la produsele din tutun. Consider că rolul dumneavoastră de mediator în, nu va fi atât de bun. Am în fața mea doar articole de presă în, și un membru al ENF-ului face parte din guvernarea de acolo, dar acesta spune că noi suntem împotriva, împotriva conferinței climatice. Doamna Köstinger spune că există aceste provocări foarte mari pe care le avem noi să, și că aici se face politică pentru nepoții noștri într-o direcție greșită. Ce veți face dumneavoastră? Cum veți avea o poziție față de celelalte state membre când vedem că în propriul dumneavoastră guvern, propriul dumneavoastră guvern există multe diviziuni? Cum veți asigura dumneavoastră unitatea? Aș avea o listă foarte mare în acest sens. Și și ne-ați spus că nu vă doriți un program de sine stătător pentru sănătate, un lucru pentru care noi am luptat aici. Și ne, ne spuneați că vă doriți o Europa consolidată și o politică de sănătate bună. Dar cum se va face acest lucru când nu există un buget propriu în cadrul financiar multianual? Ce se va întâmpla cu politica de sănătate? Tot ceea ce faceți se, uh, se opune în aceeași propoziție. Vă contraziceți în aceeași propoziție. Mulțumesc, doamnă Kadenbach. Știți care sunt regulile cu timpul de vorbire. Trebuie să respectăm timpul de vorbire. Doamna Ocken are din nou, din nou cuvântul. Mulțumesc. Întrebarea noastră se referă la o propunere care vizează transparența în ceea ce privește evaluarea riscurilor în lanțul alimentar. Comisia Europeană a laudat aceste măsuri, aceste inițiative, cum că uh, Acum transparența a crescut foarte mult, însă realitatea care este? Când analizăm în aproape lucrurile, am constatat că dacă am schimbat lista lucrurilor care nu ar trebui să fie uh, menținute secrete, apare totuși o listă lucruri care trebuie menținute secrete. Și se face doar o referire la interesele comerciale ale industriei. Nici măcar nu se menționează, nici măcar nu se menționează, nici comisia nu menționează interesul uh, suprem al publicului. Este o mare încălcare a lui 1042, este și o încălcare a convenției de la Orhus. Eu sper că președinția austriacă va face tot ce stă în puteri ca să contracareze aceste măsuri care scad transparența. Este mult mai puțină transparență și după mulți ani în politică știu că lupta pentru transparență este eternă. Nu este o singură luptă pe care o câștigi pentru că ori de câte ori uh, Mm, întorci capul, apare o nouă industrie care dorește mai puțină transparență și sper că vom putea îmbunătăți lista aceasta și să ținem seama de interesul superior al publicului, al sănătății și să nu dăm prioritate interesului industriilor. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Bușoi. Mulțumesc, doamnă președintă. Eu reprezint eu sunt responsabil pentru programul pentru sănătate. Este foarte bine că ați menționat acest program. Chiar dacă la ora actuală nu este inclus, uh, este inclus în ESF+, nu este separat, și acolo am constatat o mică scădere a bugetului, totuși programul pentru sănătate Health este un program bun și trebuie să-l apărăm. Noi vom încerca să clarificăm cum, vor fi, cum se vor desfășura misiunile, care va fi rolul Parlamentului, dar care va fi și rolul statelor membre în acest context. În ceea ce privește hepatita, am o întrebare. Există un uh, proiect pilot cu privire la indicatorii de monitorizare. Până la sfârșitul noiembrie ni se va trimite un astfel de proiect pilot și ar fi foarte bine ca președinția austriacă să reprezinte un motor politic pentru punerea în a acestui proiect. Este extrem de important ca statele membre să ia măsuri acum dacă dorim să eliminăm hepatita în viitorul apropiat. Mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc domnului Bușoi. Acum doamna Göteland. Förande eh, och tack fru minister. Ni eh, gästar oss här i vårt utskott. Mulțumesc, doamnă președinte, și vă mulțumesc foarte mult, doamnă ministru, pentru prezența dumneavoastră în fața comisiei noastre. Să știți că am citit programul președinției și am ascultat eh, și cele pe care le-ați spus în prezentare ne-a bucurat faptul că vă propuneți să continuați programul în ceea ce privește regulamentul POP. E foarte important și pentru mediu și pentru sănătate. Multe POP-uri uh, au uh, un caracter perturbator din punctul de vedere al uh, hormonilor. Pentru, sunt, sunt practic perturbatori endocrini. Înțeleg că aveți în vedere măsuri pentru biocide și alte substanțe, însă astfel de măsuri nu sunt suficiente și plasticul și alte materiale reprezintă un risc. E nevoie de o reglementare cu caracter orizontal care să acopere toate aceste categorii de substanțe nocive. Avem nevoie de asemenea de o strategie clară care să vizeze uh, aceste substanțe cu, de, care sunt uh, perturbatori endocrini. S-a amânat însă subiectul uh, în, uh, în Colegiul Comisarilor. S-a spus că responsabil este domnul Katainen acum despre, de această chestiune, dar tot n-am primit un răspuns. Ce intenționați dumneavoastră în acest domeniu? Mulțumesc. Cu aceasta am încheiat cele doar, cele doar runde de întrebări care vizat sănătatea și siguranța alimentară. Dau cuvântul doamnei ministru pentru răspunsuri. Uh. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Prima întrebare a doamnei Sommer în ceea ce privește legislația generală alimentară suntem conștienți de această necesitate în Uniunea Europeană și că e nevoie de transparență și o evaluare a riscului, studii științifice în domeniul alimentelor, lucruri pe care trebuie să le facem cât de repede. Așa că noi ne dorim să continuăm cu munca în cadrul Consiliului pe acest subiect și ne-am dorit și un mandat în acest sens, așa că ne dorim să începem negocierile cu Parlamentul până la sfârșitul președinției noastre. La întrebarea dumneavoastră legată de lună, da, ne dorim ca până la sfârșitul lui noiembrie să facem toate acestea. O a doua întrebare a doamnei Sommer, cu privire tot la legislația alimentară, munca pregătitoare a început în cadrul Consiliului și ne dorim să obținem și evaluarea impactului care lipsește din partea Comisiei. Vom discuta cu ei despre acest fapt. În ceea ce privește sistemele naționale de etichetare, uh, între timp există etichetarea legată de proveniență, ingrediente acestea sunt armonizate, e un pas important spre armonizare. Doamna Cabezon Ruiz acum în legătură cu HTA, o um, evaluarea tehnologiilor medicale. Ne dorim aici o consolidare. Bineînțeles, importantă e siguranța pacienților și folosirea resurselor limitate care există în domeniul sănătății și noi ne dorim să continuăm discuțiile deja începute în grupurile de lucru ale Consiliului și la 22 iunie în acest an au a reșit foarte clar ceea ce se face aici. Noi ne dorim să existe un dialog constructiv cu obiectivul de a folosi timpul care ne stă la dispoziție astfel încât să ajungem la cele mai bune Uh, cele mai bune rezultate, bineînțeles ținând cont de pacienți tot timpul. În ceea ce privește întrebarea doamnei ca, legate doamna Kadenbach pe tema tutunului, stimată doamnă președinte, știți care este părerea mea, doamna Auken. Știm că trebuie să venim cu un răspuns rapid la îngrijorările cetățenilor europeni legate de transparență și studii științifice pe care să se poată baza și pe evaluarea riscurilor existente în lanțul alimentar. Vom încerca să facem tot ce ne stă în putință astfel încât să continuăm munca asupra acestei propuneri legislative în cadrul Consiliului. Domnului Bușoi, vă mulțumesc pentru întrebare avem această prioritate legată de recomandările legate de vaccinare. Sunt teme pe care le vom continua și noi pentru eradicarea, legate de eradicarea hepatitei. Doamnă Gutland, noi vom începe negocierile cât de repede cu Parlamentul European pe propunerea de modificare a regulamentului privind POP-urilor. Uh, adică poluanții organici persistenți și ne dorim să facem alinierea la acordul de la Stockholm. Obiectivul nostru este ca până la sfârșitul anului să ajungem la un acord în primă lectură. Discutăm despre propunerea Comisiei cu privire la aceste substanțe și ceea ce s-a discutat la ultima conferință a părților cu privire la acordul de la Stockholm. Există rezultate pozitive în ceea ce privește anexele și substanțele. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Thank you very much. Mulțumesc mult. Și acum câteva întrebări care vizează mediul și clima. Domnul Avia are întâi cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc, doamna ministru, pentru disponibilitatea dumneavoastră de a răspunde la întrebări pe teme care nu sunt neapărat legate de competența dumneavoastră directă. Vă mulțumim însă că ați înlocuit-o pe prietena dumneavoastră, doamna Costner. Întrebarea mea se referă la apă. Spuneați că printre prioritățile președinției austriece se află închiderea dosarului privind apa. Apa este un element fundamental al vieții, dar și un element rar, mai ales în anumite regiuni din sudul Europei, unde resursele disponibile sunt foarte limitate. Prin urmare, calitatea apei uh, joacă o importanță deosebită. În legislația europeană privind calitatea apei se cuprind anumiți parametri care în teritoriile vulcanice sunt deosebit de sensibile. Un conținut de bor de 2,4 mg pe litru este prevăzut la, nivelul, la nivel internațional. Dar în Uniunea Europeană, în baza principiului precauției, am pus accentul pe calitatea apei uh, care să conțină, deci, un nivel mult mai scăzut de boriu își propune președinția austriacă să se conformeze reglementărilor internaționale, mai exact recomandările Organizației Mondiale a Sănătății cu privire la conținutul de bor din apă, sau vom continua să facem presiuni pentru a avea o apă de o calitate într-adevăr poate mai bună, dar care va fi mai puțină? Mulțumesc, doamna Götelandino. Tack, fru ordförande. Eh, eu vil ha ta... Mulțumesc, doamnă președinte. Voiam să profit de ocazia aceasta ca să vă adresez o întrebare în legătură cu strategia europeană privind bioeconomia. Ce își propune să facă președinția austriacă? Care vor fi prioritățile dumneavoastră din acest punct de vedere? Bioeconomia are un potențial uriaș în ceea ce privește pădurile noastre, în special. Și aici Există fără îndoială un element comun între țara mea, Suedia și Austria. Se pot face multe pentru a se înlocui materialele fosile. Se pot folosi alternative pe baza mm, se, în, în contextul economiei circulare. Dacă avem în vedere înlocuirea materialelor plastice sau, știu eu, a altor substanțe uh, chimice. Se poate face o politică Uh, care să stimuleze utilizarea unor materiale mai bune pentru mediu și sănătate. Care este intenția dumneavoastră în ceea ce privește strategia europeană pentru păduri în acest context? Încă un lucru care mă interesează foarte mult este utilizarea durabilă a îngrășămintelor se vorbea de o armonizare între statele membre din acest punct de vedere, un lucru important și pentru viitorul politicii agricole comune, dar și pentru silvicultură, pentru viitorul pădurilor Uniunii Europene. Ce vă propuneți dumneavoastră din acest punct de vedere? Mulțumesc! Domnul de Mesmacher. Mulțumesc mult! Bine ați venit, doamnă ministru! vă urez o președinție plină de succes. Am două întrebări, două comentarii cu privire la biodiversitate și cu privire la economia circulară. În ceea ce privește biodiversitatea, mă bucur de faptul că dumneavoastră sunteți uh, pregătiți pentru o politică de după 2020 în domeniul biodiversității, însă sper că de data aceasta veți da dovadă de o ambiție mai mare decât cea a Comisiei Europene, mai ales în ceea ce privește viitoarea PAC și viitorul program LIFE. Uniunea Europeană are ambiția foarte clară de a pune frână, în, pune, pune frână pierderii biodiversității. Aici este o veritabilă criză. Dacă dorim să punem în practică mult veritabil acest uh, deziderat, atunci e nevoie de instrumentele cele mai bune și e nevoie și de un buget în acest sens. Mă tem că propunerile Comisiei Europene nu sunt suficiente. Dumneavoastră v-ați referit la ele când ați spus în uh, introducerea dumneavoastră că trebuie să ajungem la un program live mai eficient și mai extins. Sper că uh, va crește dotarea financiară în acest sens. În ceea ce privește economia circulară, raportul meu a fost uh, aprobat aproape cu unanimitate în această comisie parlamentară. Plasticul de unică utilizare uh, a fost o temă pe care am abordat-o și noi și mă bucur că v-ați referit și dumneavoastră la ea, dar este un lucru care mi-atrage și mai mult atenția. Nu vi se pare ciudat ca un material care durează pe veșnicie să fie utilizat în producția unor produse de unică folosință și apoi să ajungă în natură, propunerea Parlamentului, pe de altă parte, este mult mai ambițioasă, trebuie să producem mai puțin plastic de unică folosință, mai puțin plastic în general și sper că veți da dovadă de acest lucru. Mulțumesc. Domnul Paulu, ce are cuvântul acum? Sunteți ultimul pe lista mea. Signor Ministru, grazie per la... Mulțumesc pentru prezența, doamnă ministru. Bună ziua! Fără îndoială că vom avea ocazia să purtăm dezbateri mai aprofundate pe tema materialelor plastice de unică folosință. Noi am vrea să ajungem la un acord în primă lectură în acest dosar în timpul acestei legislaturi, dar este important să se implice pentru asta și Consiliul prin care, pe care îl reprezintă președinția dumneavoastră. Vorbeați de prioritatea acordată acestui dosar și de faptul că doriți să facem progrese importante până la sfârșitul anului, însă aș vrea să vă solicit mai multe precizări. Vreți să aveți o poziție comună a Consiliului în acest dosar și când? Noi, potrivit calendarului nostru, am fi gata să începem trilogul în noiembrie. Apoi, care sunt principalele elemente pozitive și unde considerați că trebuie modificată propunerea Comisiei? Mulțumesc! Thank you very much. Perfect. Mulțumesc mult. Perfect. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Înainte să închid lista. Doamna Kadenbach, vă rog. Un minut aveți la dispoziție. Um, da, aș dori să spun încă ceva. Ne spuneați că ne veți sprijini ca europarlamentari în ceea ce privește noile tehnologii genetice. Aș dori să știu cum vă închipuiți că va arăta contribuția Austriei în acest sens pentru etichetarea aceasta? Mulțumesc! Great. Thank you very much, Madam. Foarte bine. Mai dorește și altcineva să ia cuvântul? Dacă nu, atunci dau cuvântul doamnei ministru. Doamnă președinte, stimați europarlamentari, în ceea ce privește prima întrebare legată de directiva privind apa, vă mulțumesc mult pentru întrebare și eu consider că este un subiect foarte important. Președinția austriacă dorește să continue munca în Consiliu pe această directivă. Vom ține cont de ceea ce s-a făcut în ultimele luni și pe discuțiile de la 25 iunie din Consiliu. Cu toții ne dorim să existe această apă potabilă bună pentru uh, cetățenii cetățenii europeni și să încercăm să protejăm apa de toate substanțele poluante. Doamna Gutland, bioeconomia. Există muncă desfășurată la nivel european în acest sens. Dacă putem oferi stimulente, încercăm să o facem în multe domenii. În ceea ce privește strategia forestieră, cred că Trebuie să puneți întrebarea mm, celor de resort. Nu, nu, nu cred că uh, această comisie este responsabilă de acest subiect. Domnul Demesmacher, uh, în ceea ce privește a doua jumătate a 2018 și live vor exista foarte multe evenimente legate de biodiversitate și protecția naturii. Președinția austriacă va încerca să se asigure că Uniunea Europeană participă eficient la toate aceste reuniuni internaționale pe biodiversitate. Vom face tot ceea ce putem și la COP14 în ceea ce privește diversitatea, biodiversitatea și vom face tot ceea ce putem astfel încât să ajungem la, obie- la obiective bune aici. În octombrie ne dorim să adoptăm concluzii ale Consiliului pe domeniu și să avem o poziție de negociere bună a Uniunii Europene și a statelor membre pentru evenimentele acestea internaționale și apoi și la Consiliul legat de biodiversitate durabile după 2020. Ați mai avut o întrebare legată de programul LIFE. Consiliul a început cu verificarea tehnică a noii propuneri pentru programul LIFE, care pentru perioada după 2020 și după ce vom obține rezultatele evaluării la jumătatea mandatului, vom prelucra programul live pentru următoarea perioadă de programare, astfel încât acestea să aibă instrumente de finanțare bune pentru proiectele de climă și energetice. Președinția austriacă în, jumătate, în următoarea jumătate de an va încerca să facă tot ce este în potință, astfel încât să existe un bun, o bună propunere legislativă. Au început și negocierile legate de cadrul financiar multianual și acestea vor fi foarte importante și vor avea mare influență și asupra noilor programe LIFE. O altă întrebare legate de plasticul de unică folosință. Președinția austriacă salută propunerea făcută cu privire la minimalizarea consecințelor utilizării substanțelor din plastic asupra mediului înconjurător produsele din plastic și, tot, și echipamentele cu componente din plastic sunt vizate aici. Ne dorim să, fie, să existe o reducere a deșeurilor de plastic în mări și să existe o in, inițiativă europeană în acest sens în economia circulară. Va fi una din prioritățile președinției noastre și ne dorim să obținem progrese cât de rapid în acest uh, dosar. Suntem dispuși să discutăm cu Parlamentul European despre diferitele opțiuni, astfel încât până la sfârșitul anului să ajungem la rezultatele scontate. Că despre categoriile legate de produse și interzicerea propusă, există o propunere care, a comisiei care urmează să fie verificată de Consiliu și se va ține cont de valoarea de impact în acest sens. Pentru domnul Paolucci, tot despre plastic, cum vă spuneam și înainte, noi ne dorim să avansăm cât de repede și sperăm să ne bucurăm de sprijinul dumneavoastră. Doamna Kadenbach, în ceea ce privește agricultura și pescuitul, Consiliul acesta a avut loc în iulie pe acest subiect, însă, din păcate, nu s-a mai discutat nimic. Deși majoritatea statelor membre și Parlamentul European au uh, respins un asemenea regulament, așa că nu putem să continuăm munca în acest sens. Nu există certitudine juridică în ceea ce privește folosirea organismelor modificate genetic. Majoritatea statelor membre, Serviciul Juridic, Parlamentul European sunt uh, cele care au respins propunerea legată de OMG-uri. Com Comisia Europeană nu a făcut o nouă propunere, așa că putem să considerăm că nu putem să ne gândim la vreun succes pe negocieri pe un asemenea subiect, de aceea Austria nu va trata mai departe această temă. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamne ministru. Iată, am abordat foarte multe teme, avem foarte mult de lucru. Vă asigur că și comisia noastră este foarte silitoare și suntem dispuși să colaborăm foarte bine cu dumneavoastră cât mai mult posibil până la sfârșitul anului. Sperăm să vă putem convinge să analizați mai îndeaproape programul Health și să vă convingem să devină acesta o linie separată în CFM ca să-i dăm mai multă vizibilitate nu neapărat ca să creștem acest pachet. Înțeleg că dumneavoastră vă ocupați de foarte multe domenii și deci va fi foarte dificil pentru noi să vă convingem, dar măcar o să încercăm. Mulțumim încă o dată pentru vizita dumneavoastră și mult succes în prezenție. Mulțumesc tuturor colegilor care au participat la această dezbatere. Uh, colleagues, we have a joint meeting with Dev at half past four. La patru jumătate, stimați colegi, avem o întâlnire comună cu DEVE cu privire la obiectivele de dezvoltare durabilă.